Très bien. Je vous propose de, de rejoindre vos Vă propun să luați loc și să începem, deci, lucrările comisiei noastre. Și asta fără întârziere. Țin să vă mulțumesc pentru prezență. Evident, le mulțumesc celor care sunt în sală astăzi. Le mulțumesc pentru fidelitate. Marea majoritate a raportorilor sunt în sală, precum și raportorii din umbră. Așa că vă propun să începem după câteva săptămâni de absență ședința noastră. Mă bucur să ne regăsim așadar Uh, e o întâlnire înainte de votul din 6 decembrie, așadar mi s-a părut foarte important să îi rugăm pe cei doi raportori să ne prezinte situația amendamentelor. Și tocmai de aceea uh, ne reunim astăzi pentru a putea avea un schimb de opinii pe marginea acestui dosar. Dacă nu aveți uh, observații speciale, consider că putem adopta ordinea de zi. Bun, deci se adoptă. Câteva comunicări din partea președintelui și anume avem interpretare în 16 limbi astăzi. În ceea ce privește dosarul electronic, ca de obicei, acesta este disponibil pe aplicația e-meeting, iar reuniunea noastră este transmisă prin web streaming. În fine, cea de-a treia comunicare, nu știu dacă sunt în sală, ba da, uh, alături de noi sunt astăzi o, este o delegație din partea Camerei Reprezentanților din Republica Cehă, sub președinția doamnei Dana Makarova, președinta Comisiei Mediu din uh, Camera Deputaților din Republica Cehă. 3 uh, Ron Alp, canalul de televiziune, a, va filma câteva mm, dintre elementele lucrărilor noastre de astăzi. Bun, dacă nu aveți obiecții, vom aproba procesele verbale ale reuniunilor precedente. precedente. E vorba de reuniunile din 30 august, 6 septembrie și 27 septembrie. A priori acestea sunt adoptate fără modificări. Nu văd să se opună cineva. Bun, le adoptăm așadar fără modificare. Iată-ne acum ajungi la obiectul uh, reuniunii noastre. Mi se pare important să organizăm această reuniune astăzi, dată fiind, dat fiind votul din 6 decembrie pe marginea tuturor amendamentelor. Precum bine știți, votul în plenară va avea loc în 17 ianuarie. În mod normal aceasta rămâne data confirmată de către președinție. Astăzi vom examina cele 1141 de amendamente. Mă rog, nu pe fiecare în parte vă închipuiți. Amendamente depuse de către membrii comisiei noastre. Îi rog pe domnii Linz și Stas să ia cuvântul în începerea lucrărilor noastre pentru a ne face o prezentare a situației. Știu că lucrurile au avansat mult, sunt semne pozitive, sunt și multe amendamente de compromis care vor construi, de fapt, uh, structura acestui raport. În introducere trebuie să spun că e vorba despre revizuirea protocolului de autorizare a moleculelor și um, misiunea pe care ne-o dăduserăm era tocmai aceasta, date fiind uh, numeroasele mize de a lucra, deci, pe protocoale de analiză, de a formula propuneri concrete pentru îmbunătățirea, dacă este cazul, a protocolului de autorizare pentru punerea pe piață a moleculelor. Acestea fiind zise, le, îi propun domnului Lins și apoi domnului uh, Stas, fiecare câte 5 minute, să ne facă o prezentare Apoi voi da cuvântul uh, raportorilor din umbră. Uh, doamna Gunelan din partea SCD care o mm, înlocuiește pe doamna Bonafé, pe doamna McIntyre, doamna Ris nu este în sală din partea ALDE, încă nu a sosit, doamna Ania Hazekamp, care este în sală, numele GUE, doamna Donano pentru FDD, care va vorbi în locul domnului Pedicini, raportor din umbră, și domnul Loazo, care va vorbi în numele grupului ENF. Apoi, procedura intervențiilor spontane, catch the eye, după care voi da cuvântul comisiei, căreia îi mulțumesc pentru prezență și punctualitate. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare astăzi și apoi din nou voi da cuvântul coraportorilor. Bun. Propun să îi dau acum cuvântul lui Norbert Linz, care ne va spune cum au avansat lucrările din punctul dumnealui de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca în cele 5 minute care mi-au fost acordate să vorbesc, voi încerca să nu le folosesc pe toate. Cred că e important să mai discutăm și astăzi și apoi să vedem dacă vom reuși să încheiem negocierile în, aceste săpt- în această săptămână, să fim pregătiți pentru votul din 6 decembrie. Și noi cei doi raportori dorim să mai auzim încă o dată părerea membrilor, să vedem ce e important pentru aceștia. Cum spunea deja președintele, au fost am, am, au fost depuse 100, 1141 amendamente. Împreună cu colegul meu, Bart Starț, am discutat despre uh, cam câte amendamente vom uh, avea. Nici nu ne-am gândit că vor fi atât de multe. Acum ne aflăm în etapa de negocieri. Avem 52 amendamente de compromis pe moment și așa cum știți, ne aflăm acum în curs de negociere. Vă reamintesc faptul că sarcina noastră nu a fost una ușoară. Avem doi raportori care au pornit de pe poziții diferite, cu păreri diferite și am încercat împreună să redactăm un raport comun. Scopul nostru comun este în continuare să avem un raport echilibrat în final să avem sistemul cel mai bun și cel mai strict de autorizare din lume. E ceea ce ne dorim să dezvoltăm să vedem ce se poate îmbunătăți unul uh, și unde. În septembrie, motoul meu era evoluție în loc de revoluție. Mențin acest moto pe care mi l-am propus atunci și sub acest spirit se desfășoară și aceste negocieri, care, după părerea mea, merg foarte bine. Apoi, ce aș mai dori să spun? Autorizarea trebuie în continuare să aibă loc în domeniul științific și apoi autorizarea, neautorizarea unei substanțe active nu trebuie să țină cont de interesele existente și să depindă de interesele existente. Ne dorim mai multă transparență, noi măsuri pentru transparență și în același timp mai solicităm și să existe inovare și o, inovare și o îmbunătățire a procedurilor existente până acum. Raportul, cum arată el acum și cum va arăta la sfârșitul negocierilor, sperăm că acesta va duce la un sistem mai eficient, un sistem mai transparent și mai fiabil. Important e pentru mine ca la final să fie toată lumea mulțumită. E un raport pe o tematică foarte dificilă. Există această disponibilitate spre compromis de care avem nevoie în această săptămână și aștept cu nerăbdare contribuția dumneavoastră la discuție, să aud care sunt dorințele dumneavoastră, care sunt punctele dumneavoastră importante. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Linz. Și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Linz, pe această primă intervenție. Domnul Bart Stas are cuvântul acum. Vă mulțumesc, dragi colegi. Da, pot uh, prelua ștafeta de acolo de unde a lăsat-o Norbert Linz. Am uh, conlucrat îndeaproape și am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a ajunge la un compromis cât mai amplu cu putință care să fie pe placul uh, tuturor familiilor politice. Da, 1141 de amendamente, din care am încercat să acoperim cât mai multe cu putință, însă vă închipuiți că este vorba despre un uh, domeniu uriaș pe care aceste amendamente le acoperă și este imposibil ca toate acestea să fie introduse în text și deci ca textul final să fie pe placul tuturor. Am lucrat într-un spirit foarte constructiv împreună și practic am discutat cu raportorii din umbră rugându-i uh, să discutăm subiect cu subiect care sunt problemele, care sunt elementele compatibile între ele, care sunt liniile roșii. Noi vrem să obținem la final un uh, text foarte solid care să vină realmente în îmbunătățirea propunerii din partea Comisiei. Vrem ca textul nostru să vină în ajutorul Comisiei Europene într-o revizuire a regulamentului actual. Vrem de asemenea să ne asigurăm că vom obține o majoritate cât mai amplă în sprijinul acestui text. Asta înseamnă că există o serie de recomandări pe care le vom formula și poate 16-17 se vor bucura de voturi pentru, în altele 12-13. Ori asta nu trimite un semnal foarte pozitiv. Așadar, vă rog să transmiteți colegilor că există probleme cu regulamentul actual și tocmai de aceea avem nevoie de o implicare mai sporită. Studiile pe care le-am obținut au fost foarte bune, expertiza de asemenea și consider că suntem într-o poziție privilegiată pentru a ne concentra acum pe aceste lucrări și pentru a încerca să acoperim uh, toate cele mai mult de 1000 de amendamente în vreo 50 de amendamente de compromis. Acesta este obiectivul nostru. Precum am spus, am uh, ascultat cu foarte mare atenție pozițiile exprimate de raportorii din umbră, tocmai pentru că vrem să dăm ascultare tuturor părților implicate pentru a asculta mm, care este mm, voința, abordarea, punctul de vedere al uh, tuturor părților, astfel încât sprijinul la final să fie cât mai amplu cu putință. În încheiere pot să spun că Norbert și cu mine am uh, conlucrat excelent, avem uh, o sing un singur element în privința cărora părerile noastre nu concordă și, de fapt, asta este în privința a câți, uh, câte amendamente vor fi depuse la final. Am dat, uh, am făcut și un pariu, eu am zis 1000, el a spus 900. Iată că am obținut la final 1141 de amendamente. Să știți că cel care pierde va trebui să-i uh, ofere câștigătorului o sticlă de vin franțuzez de cea mai bună calitate lăsând gluma la o parte, repet, am conlucrat excelent împreună și sper ca rezultatul final să fie unul pe măsură. Mulțumesc, Bart. În privința vinului franțuzesc, dacă ai cumva nevoie de vreun sfat în privința anului sau originii, vă rog să faceți apel la cunoștințele noastre. Încă o dată țin să vă mulțumesc amândurora pentru tot ceea ce ați făcut cu acest dosar Să știți că și eu am uh, urmărit cu foarte mare atenție calitatea mm, lucrărilor dumneavoastră. 1141 de amendamente este o cifră uriașă, dar de asemenea trebuie gândit că este și rodul unei munci în comun. Sunt luni de lucru, multe deplasări, de asemenea, care au venit să îmbogățească propunerile noastre și amendamentele noastre. Cred că, la urma urmei, sunteți de acord în aproape toate privințele. Asta este foarte... Nu știu dacă e bine sau uh, nu prea bine. Așa cum au spus și Norbert și uh, Bart, cel mai important este să obținem un sprijin cât mai amplu cu putință în Parlamentul European. Cu cât mai multe voturi pentru vor fi, cu atât mai solidă va fi poziția Parlamentului European pentru că cu toții ne dorim ca a noastră cauză să aibă câștig. Da, trebuie să avem o structură bună, dar acest lucru arată și că avem o poziție comună pe elementele esențiale ale acestui raport. Dar trebuie să ținem seama și de anumite specificități mm, de care ține cont mai mult fiecare parte. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Gudelan pentru grupul socialiștilor și democraților. Fiecare are 5 minute. 5 minute, vă rog. Nu știu, poate nu am auzit prea bine ce ați zis la final. Vă mulțumesc în orice caz, domnule președinte. În uh, numele colegei Simona Bonafeți, însă le mulțumesc celor doi coraportori pentru activitatea constructivă de a găsi compromis. Nu e o sarcină ușoară. S-a spus că avem aproape 1200 de amendamente, drept pentru care este foarte greu să se ajungă la un echilibru și la un compromis echilibrat. S și D au uh, depus amendamente cu trei obiective principale. În primul rând, nevoia de a crea o adevărată independență și de a spori transparența la nivelul procesului de autorizare la nivel european. Asta înseamnă reguli potrivite în ceea ce privește conflictele de interese, dar și mijloace bugetare ă, suficiente pentru a asigura o evaluare autonomă a pesticidelor. Al doilea obiectiv aplicarea plină a principiului de precauție atunci când se hotărăște dacă se autorizează sau nu o substanță activă uh, și produsele fitosanitare, acordând o atenție specifică grupurilor vulnerabile. În al treilea rând, uh, sănătatea umană și a animalelor este cea mai importantă și acest lucru nu trebuie pierdut din vedere atunci când se revizuiesc aceste regulamente. Pentru noi, alte puncte importante sunt următoarele. În ceea ce privește accesul public la studiile, studiile științifice, este uh, acest aspect este extrem de important. Apoi, versiunea neconfidențială a studiilor trebuie publicată de îndată ce studiile sunt înregistrate de către solicitanți. Publicarea uh, trebuie să fie făcută atunci când nu se pune în pericol anumite elemente științifice. Credem că rolul EFSA ar trebui consolidat și în ceea ce, mai ales în ceea ce privește evaluările de risc legate de produsele fitosanitare. Mai mult reamintim importanța punerii în aplicare de, plime, de pline a directivei privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor, care are de-a face și cu sistemul de autorizare. Tocmai de aceea cerem Comisiei și statelor membre să-și alinieze practicile în ceea ce privește aprobarea substanțelor active cu scopul directivei privind utilizarea sustenabilă a pesticidelor. În fine, în ceea ce privește mm, ajungerea la un compromis pentru protejarea polinizatorilor, printre care și albinele, ei bine, acest aceste mm, polinizatorii sunt absolut cruciali pentru sănătatea mediului de aceea salutăm amendamentul de compromis care vizează tocmai protecția acestora. Ni se pare inacceptabil și destul de uimitor să nu se fie ajuns la un compromis în ceea ce privește nevoia interzicerii pesticidelor care conțin substanțe cu uh, proprietăți de perturbare endocrină. S și D va vota amendamente care să se asigure tocmai de interzicerea acestor pesticide. Sper că am fost suficient de concisă. Mulțumesc! Merci beaucoup, parfait. Vous avez même... Euh, Mulțumesc, a fost minunat. Chiar ați economisit uh, timp pentru următoarele intervenții. Doamna McIntyre, în numele grupului ECR, 5 minute, vă rog. Domnule președinte, când am avut schimbul de vederi cu privire la acest proiect de raport uh, la sfârșitul lunii septembrie, mi-am exprimat preocupările respectiv că în pofida audierilor cu expert și cu factori implicați uh, și autorități, textul, propunerea de text, a fost uh, pregătită în mod foarte selectiv, mm, iar multe dintre explicațiile experților au fost uh, lăsate deoparte. Și având în vedere termene, termenul pentru depunere de uh, Uh, amendamentelor și negocierile pentru amendamente de compromis cu coraportorii și cu raportorii alternativi, eu speram ca textul să evolueze într-o reflecție mai echilibrată cu privire la acest cadru legislativ, cu privire la substanțele active uh, și adoptarea produselor finale din acest uh, domeniu. Din păcate însă, amendamentele de compromis pun accentul pe Uh, o discrepanță de uh, abordare în ceea ce privește uh, abordarea de reglementare, mai ales rolul industriei în ce privește pregătirea studiilor și rolul autorităților naționale competente în aprobarea produselor care urmează să fie introduse pe piață. Am depus 100 5 din cele aproape 1200 de amendamente. Nu o să le menționez acum pe toate. Uh, <laughs> vă informez acest lucru, dar aș dori să menționez 3 amendamente care au fost uh, depuse de mine împreună cu colegii de la PPE uh, și care arată după cum urmează. Primul pune accentul pe faptul că am fi putut obține o abordare mai echilibrată. Și cum am fi putut o obține? Am propus un uh, considerent care spune că sarcina probei ar trebui adevărat să rămână pe uh, solicitant pentru a ne asigura că banii publici nu sunt uh, irosiți pe studii care să fie în, interese, în, interes, în interes privat, în interesul firmelor. Deci, vă dați seama că nu las ca solicitanții să facă ce vor. În același timp, trebuie să ne asigurăm uh, că există transparența în fiecare uh, etapă a procedurii de autorizare cu respectarea drepturilor de proprietate. Și trebuie să ne asigurăm că bunele practici de laborator sunt uh, aplicate în mod consecvent în întreaga Uniune Europeană. Deci, iată, ar fi fost o abordare echilibrată din punctul meu de vedere. Eu sunt o persoană pragmatică din fire și cred că am și eu o abordare rațională. Vă mai pot da un exemplu în care, prin care am fi putut uh, introduce mai mult echilibru în text. La considerentul A, uh, E. Experții uh, și-au exprimat uh, preocuparea în ce privește avizele EFSA pentru ca glifosatul să nu fie uh, considerat ca substanță cancerigenă ori aceste preocupări au fost uh, exprimate în prezența experților uh, EFSA și ECA, care au prezentat uh, o, deci, și-au prezentat în mod raționat concluziile. Deci cred că ar trebui să ținem cont de ambele părți, de ambele tipuri de argumente. Și al treilea amendament, care vizează aliniatul 44, aici solicităm comisiei ca să se asigure că aceste orientări EFSA să fie suficiente și să poată fi folosite de, pentru evaluarea de uh, risc. Trebuie ca impactul uh, evaluărilor respective să fie publicat și să se asigure că uh, aprobările sunt făcute de către statele membre. De asemenea, uh, comitetul PAF trebuie să se asigure că orice uh, uh, linii directoare, inclusiv în ceea ce privește uh, uh, orientările privind albinele și cele trei nicotinoide, ținând cont de impactul de mediu uh, și asupra agriculturii al retragerii acestor substanțe chimice. Deci, eu consider că sistemul de aprobare nu este complet negativ și că tonul negativ și suspicios uh, uh, din multe uh, amendamente nu reflectă pozițiile experților exprimate la audieri. Așa cum am spus cu ocazia schimbului nostru de vedere înainte, dinainte, nu cred că sistemul actual este perfect, îl putem îmbunătăți, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare și prin stimularea unui cadru de reglementare fiabil care să permită a noilor substanțe active și a tehnicilor uh, agricole să fie folosite pentru ca uh, a reduce folosirea pesticidelor. Deci, uh, ar trebui să venim cu recomandări practice în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului actual de reglementare pentru a sprijini eforturile Comisiei pentru legislația generală privind uh, alimentele. Sper să cooperăm în continuare cu coraportor pentru a ne asigura că cel puțin o parte din aceste amendamente de compromis uh, și că raportul uh, Comisiei noastre ajung la un acord echilibrat, la un raport echilibrat. Avem nevoie de refit și nu de o revoluție. Mulțumim, doamna McIntyre. Acum doamna Ania Hazekamp, în numele GUE, are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Având în vedere uh, renoirea autorizării pentru glifosat uh, și Uh, îngrijorările în rândul uh, cetățenilor, s-a înființat uh, această subcomisie. Scopul nostru este să, ne, să examinăm procedura de autorizare și să ne asigurăm că se asigură transparența în procesul de luare a deciziilor. De asemenea, să dăm recomandări la, la, la procedura de autorizare. Deci, putem spune că noi sperăm ca un produs care este cancerigen pentru sănătatea animală și pentru animale, dar și pentru mediul cu efecte negative asupra mediului, nu ajunge pe uh, piață. Uh, pentru că știm că foarte multe documente, deci sute de pagini din documentele Monsanto au fost manipulate și putem spune că uh, una dintre cele mai mari companii din lume a generat una, unul dintre scandalele cele mai răsunătoare. Cum s-a putut întâmpla așa ceva. Probabil că e o problemă legată de uh, sistemul european de evaluare a, a uh, substanțelor, uh, sistem din care fac parte ECA și EFSA. În raportul nostru, eu sper să răspundem tocmai la aceste întrebări. Cred că milioane de cetățeni europeni îngrijorați au dreptul să primească un răspuns la toate aceste întrebări. Din păcate însă nu au primit răspunsul în raportul nostru. Uh, cu ocazia audierilor pe care le-am organizat, uh, am avut contribuții în legătură cu procedura respectivă uh, despre cereri care au fost făcute legate de procedura de autorizare. Și dacă citiți raportul, veți constata că nu se menționează nimic în legătură cu grijile și cu preocupările uh, cetățenilor. Nu putem vorbi despre un compromis. Se menționează problemele legate de, auto, de procedura de autorizare, dar raportorii nu abordează uh, originea problemei. Și uh, tocmai uh, această problemă care uh, mandatează activitatea comisiei noastre ar fi trebuit să fie uh, tratată. Nu se menționează glifozatul, nu se menționează nici uh, substanțele cancerigene care au fost uh, menționate de către IACR, deci Agenția pentru Combaterea Cancerului. Uh, principiul precauției uh, este subminat și asta din mai multe puncte de vedere. Bineînțeles că avem uh, câteva exemple pozitive în acest uh, raport. Uh, de fiecare dată când se evaluează o nouă substanță, trebuie să se apeleze la un stat membru. Aici se menționează principiul precauției și statutul statului membru raportor. Dar în ceea ce privește glifosatul, nu se condamnă faptul că această substanță rămâne pe piață, se spune doar că uh, EFSA uh, și uh, Institutul German pentru de, din, din domeniu nu a procedat corect, ceea ce înseamnă că principiul precauției a fost călcat în picioare și Uh, asta cu riscul uh, răutățirii uh, sănătății a 500 de milioane de persoane. Se spune că legislația europeană este una dintre cele mai stricte din lume, deși industria întotdeauna primește întâietate. Comisia Europeană poate să folosea, uh, nu, nu poate apăra principiul precauției în, în fața acestor mari comparații. Problema este însă ce face Parlamentul European. Este de partea sănătății umane, animalelor sau plantelor și cum putem schimba situația, cum putem să ne asigurăm că glifosatul uh, este retras de pe piață și dispare uh, din mediul înconjurător. Toate aceste întrebări sunt foarte importante și mie mi se pare că nu-și găsesc un răspuns uh, suficient în raport. Însă există numeroase Uh, propuneri pe care le putem uh, uh, folosi ca bază de plecare și ar trebui să încercăm să ajungem la un text cu adevărată profunzime și nu la un compromis gârbăcit. Aș dori să le urez mult succes celor doi coraportori. Mulțumim, doamna Hazekamp. Are acum cuvântul doamna Dornano. 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cu ocazia examinării proiectului de aviz, mi-am exprimat dezamăgirea cu privire la acest text care lăsa deoparte uh, câteva aspecte cruciale. Și am fost extrem de surprinsă când aflat, am aflat că uh, fusese depuse 1141 de amendamente la un singur raport, ceea ce nu a făcut decât să confirme temerile mele. Dacă conținutul raportului ar fi fost satisfăcător, Uh, colegii nu s-ar fi, nu s-ar fi uh, simțit uh, obligați să, înainte, să înainteze mai mult de 1000 de amendamente, respectiv 141 de amendamente pe grup în medie. Când spui multe amendamente, spui și numeroase compromisuri și constat că multe dintre amendamentele mele sunt aparent și subliniez aparent acoperite de aceste amendamente de compromis. Însă realitatea este complet diferită. Având în vedere numărul foarte mare de amendamente care trebuie acoperite de către către amendamentele de compromis. Când uh, studiem textul mai de aproape, ne dăm seama că compromisurile nu preiau uh, com, uh, conținutul amendamentelor. În cel mai bun caz uh, vizează aceeași temă, dar uh, nu se merge mai departe. Este o tehnică pentru a uh, include uh, pasajele jenante în compromisuri care uh, să aibă șansa să fie adoptate. Dar eu sper că aceste compromisuri să nu fie adoptate și sunt foarte sinceră. Sper ca amendamentele să fie, uh, de fapt, uh, votate separat. Avem 57 de pagini de compromis și uh, cuvântul, uh, uh cuvinte precum eșec, uh, uh, neregularitate, lacună, niciodată nu apar uh, aceste, acești termeni în ceea ce privește procedura de evaluare. Totuși, uh, Uh, această comisie a fost uh, înființată în urma uh, mm, lacunelor menționate. Cuvântul Monsanto apare o singură dată într-un considerent legat de scandalul Monsanto Papers și decizia juridică din SUA. Aceste cuvinte care nu apar în proiectul de raport ar fi putut chiar să nu apară în, cuvânt, în, în, în compromisul. Cuvântul albină sau polinizator nu apar uh, niciodată. Totuși, albinele dispar uh, cu milioanele și în mare parte datorită acțiunii pesticidelor. Aș dori să atrag atenția asupra uneia dintre amendamentele mele, 1729, în care uh, solicit o protecție eficientă a grupurilor vulnerabile definite la articolul 3 aliniatul 14 din regulamentul din 21 octombrie 2009. Este extrem de urgent ca această pro, pro, uh, protecție concretă să fie uh, consfințită pentru a pune capăt, fără niciun fel de derogare, folosirii uh, pesticidelor pe distanțe mari în apropierea creșelor sau a școlilor de locuințe de parcuri sau de uh, terenuri de joc, de uh, spitale sau de maternități. Uh, și mă uimește să constat că nu s-a considerat necesar să se includă în amendamentele de compromis această protecție a copiilor, a femeilor însărcinate, a bolnavilor, a uh, celor care locuiesc în apropierea zonelor de uh, tratament. De asemenea, nici în ce privește amendamentul meu 445, care vizează tehnicile, tehnicile agricole alternative care permit ă, să se producă fără îngrășăminte, fără pesticide și uh, fără Uh, fără arare, tehnici uh, agroecologice care există și care dau chiar rezultate foarte impresionante. Nimic despre amendamentul meu 741 care solicita să se precizeze în mod explicit în text uh, criteriile științifice pe baza cărora poate fi respins un studiu de către statul membru raportor pe motiv că este de proastă calitate. Și iată, avem de a face cu miezul problemei pentru că Institutul German uh, pentru evaluarea riscurilor spune că există foarte multe studii care au uh, dezvăluit un efect uh, toxic pentru reproducere, cancerigen și genotoxic al glifosatului. Uh, am cerut explicații, dar nu am primit decât un răspuns evaziv, mi s-a povestit, mi s-a vorbit despre metodologie. Și, deci, constatăm că și această problemă deranjează. Dacă uh, nu mai uh, ceri precizări, cu atât mai rău, dar sper că acest amendament să fie și el votat separat. Vă mulțumesc. Mulțumim. Doamna Dornano are acum cuvântul domnul Merci, Monsieur le Président, et merci. În numele grupului ONF. monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor doi raportori care cred că au făcut o muncă importantă. De la începutul lucrărilor în această comisie specială, trebuie să spun că au fost vehiculate multe idei, au fost aduse minciuni la lumina zilei și, de asemenea, au fost evidențiate și lacunele. Soluții există, așa cum știți, și grupul meu a propus măsuri alternative. Aproape peste 600 de amendamente pe care le-am depus împreună cu colegul meu, Mayer, măsuri care își doresc să ducă la o îmbunătățire a procesului de, autoriza- de autorizare a pesticidelor care există deja și să ținem cont, bineînțeles, de agricultură și să ținem cont de sănătatea publică și mediul înconjurător puncte care ar trebui să apară în raportul final. Odată ce o substanță este interzisă în Uniunea Europeană, cred că trebuie să fie refuzat și importul din alte state din lume a oricăror produse care conțin această substanță. Credem că e nevoie de un sistem de vigilență pentru pesticide, cum există și în domeniul farma- farmaciei și trebuie să existe o rețea din toți profe- făcută din toți profesioniștii care au de-a face cu sănătatea umană și alimentele, să fie incluși, bineînțeles, și agricultorii și să se țină cont de experiența pe care o au ei și de asemenea să intervină dozajul condițiilor de utilizare a acestor produse. Transparența trebuie să se regăsească în mijlocul acestui proces, fără să fie puse în pericol secretele comerciale, bineînțeles. Cercetătorii independenți, publicul, trebuie să poată să aibă acces la studii care au ca subiect asemenea produse care urmează sau nu să fie autorizate. Apoi, guvernanța. Guvernanța trebuie să fie revizuită. EFSA nu mai are credibilitatea necesară astfel încât să-și ducă la îndeplinire cu succes misiunile. Există metode care au fost uh, puse sub semnul întrebării, metodele folosite de ei, cercetători cu conflicte de interese, așa că noi propunem ca această agenție să nu facă decât să coordoneze studii făcute de experți din statele membre. Odată ce un produs este interzis, cred că trebuie să ajutăm pe agricultori să găsească alternative și nu să îi condamnăm și aș mai menționa multe alte puncte, însă cred că aceste cinci măsuri pe care le-am menționat, dacă se va ține cont de ele, cred că acestea vor îmbunătăți foarte bine această procedură de autorizare. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Loazo. Înainte să trecem la luarea spontană a cuvântului, câteva puncte de procedură pe care țin să vi le reamintesc. Din ce am auzit în ultimele intervenții. În primul rând, ar fi foarte bine ca înainte de vot să restudiem caietul de sarcini, unde sunt foarte clare lucrurile legate de tot ceea ce înseamnă această procedură de autorizare a pesticidelor. Știu că la început uh, discutam, aveam subiecte foarte vaste, am discutat de Monsanto, Bayer, multe altele. Și apoi am decis cu toții, nu a fost o decizie a președintelui, am decis că trebuie să ne asigurăm că despărțim bine lucrurile astfel încât să dăm dovadă de eficiență. Avem această responsabilitate colectivă. Noi nu suntem un tribunal și am spus acest lucru de la început. Și iată și în prezent există procese în curs, există un înainte și un după. Și misiunea pe care o avem noi a fost să îmbunătățim această situație și ce revine din caietul de sarcini care face parte, care face parte din munca noastră. Cum putem să îmbunătățim întreaga procedură? Și e metoda pe care am ales-o noi. O metodă urmată punct cu punct încă de la început, de la faza industrială până la punerea pe piață. Și am lucrat etapă cu etapă. Am ținut cont de fiecare dintre aceste etape din protocolul de autorizare. E adevărat că am mai pierdut șirul pe parcursul lunilor, însă cred că cadrul a fost unul bine stabilit și au fost de acord cu el diferitele grupuri pe care le reprezentăm aici. Înainte de vot trebuie să ne fie foarte clar de ce am lucrat așa și ce votăm. Și eu mă gândesc la munca celor doi coraportori. Am citit amendamentele, sunt foarte multe, sunt foarte diverse și unele se îndepărtează de obiectivele pe care ni le-am fixat în misiunea noastră colectivă. Așa că să revenim la misiunea noastră comună și anume, la sfârșit fiecare să își asume responsabilitățile, dar să încercăm să nu ne îndepărtăm prea mult de ceea ce ne-am fixat ca obiectiv pentru că avem această misiune colectivă pe care ne-am stabilit-o de la început, urmând să vedem ce se va întâmpla la sfârșit. Voiam să vă fac această propunere înainte să trecem la Catch the Eye. Ține de responsabilitatea noastră colectivă și de angajamentele pe care și le-a asumat Parlamentul. Noi ne dorim să fie îmbunătățită situația actuală. Iată ce am ținut să vă spun acum și mi-am luat această libertate ca președinte. Și acum îi dau cuvântul doamnei Gerling. Doamna Gerling. Nu am văzut că dumneavoastră căutați pesticide în poșetă. Nu, nu am pesticide în poșetă. Să continui cele spuse de dumneavoastră, domnule președinte. Am fost șocată să aud o parte dintre intervențiile raportorilor din umbră. Mai ales doamnei Hazekamp, i-aș spune, îmi amintesc ce s-a întâmplat cu glifosatul. Îmi amintesc foarte clar. Glifosatul e o substanță și cred că nicio altă substanță nu a mai trecut printr-o asemenea examinare stringentă. O examinare făcută de atât de multe organisme internaționale. Și vă reamintesc că e o substanță care a fost reautorizată a primit din partea ECA, o agenție europeană, a primit această permisie de a fi reautorizată, altfel nu s-ar fi întâmplat așa. Așa că nu ar trebui să auzim asemenea inverții emoționale. Ca să fac un rezumat la ce a spus dumneavoastră, haideți să ne restrângem la domeniul de aplicare, să nu mergem în afara lui. Tot ce s-a spus a fost în afară. Unii sunt atât de îngrijorați în legătură cu acest raport pentru că sunt prea multe lucruri care se întâmplă și există prea multe emoții în spatele cuvintelor. De exemplu, există foarte multe declarații care nu sunt sprijinite de dovezi, textul în unele părți e neclar, nu e ușor de înțeles. Eu am fost un membru al acestei comisii care nu a putut să participe la multe dintre reuniuni pentru că erau joia după amiaza, însă am urmărit aceste reuniuni și i-am ascultat pe experți. Există atât de multe lucruri care apăreau acolo și care nu sunt acoperite în aceste discuții. Sau așa mi se pare mie, rezultatul discuțiilor avută nu apare în raport. La compromisul 8 există o declarație, deciziile de autorizație sunt făcute în nesiguranță. Eu nu cred. La compromisul 9 se face în continuare trimitere la neurotoxicitate asupra dezvoltării, asocieri cu dislexie, cu alte boli și nu există această legătură făcută, în, o legătură cauzală făcută în studiile științifice. Nu există și atunci de ce apare în acest raport sau de ce limbajul folosit nu exprimă această idee. La compromisul 26 încă mai cerem anumite nivele maxime de reziduri pentru sol și apă. Acestea sunt pentru alimente în Uniunea Europeană. Există criterii de risc care există pentru sol și apă, muncă care e deja făcută. Însă lucrurile nu arată la fel ca în cazul limitelor maxime de reziduri. De ce apare acest obiectiv în raport? Apoi, unde textul e stângat și de neînțeles? De exemplu, măsuri, măsuri uh, provizorii de gestionare a riscului. Ce sunt acestea? Nu ni se explică nicăieri și totuși trebuie să votăm să spunem că le vrem. Dar ce sunt aceste măsuri? Apoi, oameni de, științi, oameni de științe independenți, pe deplin, care se înlocuiască pe experții naționali. Cine sunt aceștia? Uh, experții au făcut deja foarte multă muncă în domeniu. Ce parte din munca lor îi face să nu fie independenți? Și aș încheia prin a întreba câte ceva și mai ales pe dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu legislația alimentară generală. Am votat în Comisia Envi în această dimineață, așa cum cred că știți, și va ajunge în sesiunea plenară în decembrie. Se acoperă aici foarte multe elemente acoperite și în acest raport, într-o manieră destul de diferită și probabil și rezultatul va fi unul foarte diferit. Și vorbim aici de un act legislativ. Așa că ne-am putea regăsi într-o situație în care noi facem tot felul de recomandări care sunt sunt votate într-un raport legislativ și, că și vom fi contraziști. Și atunci, care va fi situația noastră? Cred că ne vom afla într-o situație neplăcută. Sunt multe dintre amendamentele mele care au fost ignorate, în care am cerut să nu se țină cont de asemenea aspecte care sunt tratate în legislația alimentară generală, însă acestea apar și perspectivele vor fi total diferite aici. Cred că acest raport pur și simplu va fi uitat undeva pe un raft și nimeni nu se va mai uita niciodată la el. Și e păcat, pentru că sunt lucruri importante despre care ar trebui să vorbim, dar acestea cred că s-au pierdut în acest raport care cred că e unul ideologic. Și la felul cum arată acum, eu nu îl voi putea sprijini. Dar am uitat să vă mulțumesc pentru eforturile depuse. Știu că a fost foarte greu, ați avut de-a face cu peste o mie de amendamente și nu a fost ușor, așa că vă admir tenacitatea flexibilitatea de care ați dat dovadă. Mulțumim, doamnă Gerling. Există mai multe grupuri politice aici, așa că democrația trebuie să se exprime. Eu cred că trebuie să lăsăm să prevaleze democrația aici. Și trebuie să respectăm munca făcută de fiecare dintre membrii. Eu voi judeca doar votul în final. Nu sunt de acord că spuneți că nu respect părerile celorlalți și diversitatea și eu am dreptul să-mi exprim opinia fără să-mi spuneți dumneavoastră care sunt drepturile celorlalți. Eu stau aici cu plăcere, îi ascult și o fac cu politețe. Și pot să spun când nu sunt de acord, așa că vă rog să nu îmi țineți lecții ca unui copil pentru că nu sunt un copil. Bineînțeles, vă cunosc de multă vreme, știu că nu sunteți un copil. E doar ceea ce țineam să spun. Noi am încercat să creăm o comisie dinamică încă de la început, în care să se poată exprima fiecare, fiecare să se exprime și să îi respecte pe ceilalți și diferitele munci care sunt făcute. Avem autorii amendamentelor, fiecare sunt responsabili de amendamentele depuse. Votul va avea loc la 6 decembrie, apoi în 17 decembrie în sesiune plenară, așa cum s-a plănuit, și apoi discuțiile pe care le avem, discuțiile care mai există pe sănătate, pe mediu, sunt în continuare și eu nu cred că va fi dată la o parte astfel munca noastră. Trebuie să respectăm munca făcută de toți membrii din această comisie, care s-au întâlnit în fiecare joi după amiază, au lucrat în comun, astfel încât să avem un raport cât de bun posibil. E tot ceea ce am vrut să spun. Trebuie să respectăm munca tuturor membrilor. Acum are cuvântul domnul Wade. Mulțumesc, domnule președinte. De la început trebuie să spun că eu nu sunt întocmai de acord cu cele spuse de doamna Gerling. Eu cred că munca făcută în Comisia PEST deja are influența asupra altor proceduri. Astăzi ne vorbeați despre votul de la ENVI. Nu știu dacă dinamica aceea nu vine și de la noi, ceea ce se oglindește acum în legislația alimentară generală sau în propunerile de reformă ale Comisiei, ce au preluat ei din munca noastră de aici. Cred că deja e o influență pozitivă și e bine să vedem că există o majoritate în Comisia noastră, o majoritate pentru sănătatea cetățenilor, pentru mediul înconjurător, toți aceștia care își doresc un compromis. Și da, nu putem vorbi de un conținut 100% ecologic, nu știu dacă vorbim de, ați criticat ideologia PP-ului sau cea ecologistă când ați luat cuvântul înainte. Uh, nu vorbim doar de sănătate și mediu, ci de toți cei care continuă să își dorească o agricultură bazată pe pesticide. Și pentru ei e important să existe informări, așa cum trebuie. Și sunt importante informațiile și pentru agricultorii noștri. E interesul nostru comun. I-aș da dreptate pe un punct colegii noastre. Da, ca să fim, putem face concurenței, în agricultură avem nevoie de standarde comune în Europa pentru producția noastră europeană și pentru produsele importate. E important, indiferent din ce parte a spectrului politic venim. E nevoie de o concurență echilibrată și corectă. E un subiect central pe care nu-l putem acoperi aici, dar e unul pe care trebuie să-l menționăm în toate domeniile. Și eu sper că, în spiritul democrației, în spiritul compromisului, vom ajunge ajunge la un bun rezultat al acestei munci, un rezultat în beneficiul cetățenilor noștri. Vă mulțumim! Acum, doamna Rivazi. Euh, mulțumesc foarte mult! Um, un călduros uh, mulțumesc uh, celor doi coraportori pentru că ați uh, tratat toate aceste amendamente. Eu m-am uitat la cele apro aproximativ 50 de amendamente de compromis pe care uh, ni le propuneți și mi se pare că ele reflectă în linii mari uh, eforturile de a îmbunătăți situația prezentă. Mie mi se pare că obiectivul activității noastre este să uh, readucem încrederea în instituțiile noastre și să spunem că totuși Europa este cea care o protește cel mai bine sănătatea cetățenilor. Deci să readucem încrederea. Cum a fost pierdută această încredere și de ce a fost înființată această comisie? A existat uh, scandalul Monsanto Paper și apoi toată polemica, toată certa legată de glifozat. Și uh, o chestiune importantă este transparența studiilor. Doamna Gărlin spunea că EFSA este minunată. Dar aș dori să vă spun că atunci când Centrul Internațional de Cercetare în domeniul cancerului uh, pune la dispoziție toate documentele Open Data și EFSA are 74 de studii și a trebuit să dăm în judecată EFSA pentru a avea acces la studii, ni se refuză studiu, uh, accesul și ni se spune că glifosatul nu este uh, cancerigen, avem o problemă de transparentă a informațiilor. Dar uh, pentru a uh, readuce încrederea, nu trebuie să fie uh, uh, înțelegeri între experți. Eu aș dori să avem uh, o autoritate de control care să controleze activitatea tuturor uh, uh, agențiilor europene și să examineze și conflictul de interese între experți. Și vă reamintesc că în Constituția noastră figurează uh, Uh, principiul precauției. Dacă ne uităm la reglementările cu privire la pesticide și la ce se întâmplă la ECHA, uh, constatăm că se autorizează substanțe în condițiile în care uh, nu avem toate datele la dispoziție, în, care, în condițiile în care nu se prezintă toate studiile și nu se poate să se confirme sau să se infirme ipoteze. Nu putem vorbi de principiul precauției și deci, într-adevăr, e loc de mai bine. Iar în ceea ce privește cercetarea publică, ni se spune Uh, că dacă am fi avut bani, am fi putut uh, avea studii publice independente. Și eu propun amendamente care merg chiar mai departe, merg pe plăcea să avem o, un fond de rezervă cercetare. Când avem o polemică, să se ia fonduri uh, de la toate produsele comercializate la nivel european pentru a finanța cercetări publice, studii publice, de fiecare dată când avem o controversă științifică pentru a studia uh, Uh, alternativele. Iar în ceea ce privește farmacovigilența, dacă vrem să știm care este efectul uh, pesticidelor uh, asupra sănătății, cancerului și așa mai departe, ar trebui ca aceste produse să fie monitorizate. În ce privește efectul cocktail, cercetătorii ne-au spus până la urmă că atunci când avem foarte multe reziduri, un cocktail de reziduri, trebuie să studiem efectul cocktailului, pentru că știm că Uh, combinația acestor substanțe generează efecte toxice. Și acum uh, vă mai spun ceva ce mă șochează în ce privește solidaritatea. Dacă se interzice în Europa un pesticid, cum poate să fie el comercializat în Africa? unor țări care nu beneficiază de experții care să uh, poată să evalueze toxicitatea acestor substanțe. Uh, Uh, aici, în ce privește propunerea noastră de evaluare, suntem cam la limită, dar cred că ar trebui să interzicem uh, comercializarea acestor uh, pesticide dacă ele sunt interzise în Europa. În orice caz, vreau să-i felicit pe cei doi coraportori și sper că împreună, pentru că trebuie să facem un efort colectiv de inteligență colectivă pentru a asigura protecția cetățenilor europene, a sănătăților. Asta e datoria noastră a deputaților europeni. Comisia a făcut propuneri legislative foarte bine, le-am votat în această dimineață în parte, dar trebuie să fie un avânt nou pentru a obține uh, rezultate mai bune uh, în ce privește evaluarea pesticidelor. Mulțumim, doamnă Rivazi. Uh, exemplu clordeconului, știți că uh, s-a vorbit mult despre el în presă, despre clordecon în ultimile luni. Trebuie să ne punem întrebări legate de Uh, aceste, legate de aceste substanțe. Doamna Măghines, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, îmi cer scuze pentru că va trebui să plec uh, mai repede pentru că trebuie să particip la o ședință privind Brexitul la AFCO. Îmi cer scuze, nu pot să rămân până la sfârșit, dar aș dori să o sprijin pe doamna Gerling, Gerling în două privințe. În primul rând, în ce privește experții independenți. Îmi fac griji nu numai în ce privește pesticidele, dar și în alte domenii Uh, există experți, uh, cercetători care doresc să-și aducă contribuția, dar numărul lor scade pentru că sunt uh, atacați câteodată, li se pun întrebări pentru că au lucrat în această industrie. Și, pe de altă parte, trebuie să uh, ne întrebăm cum vom avea competențe cu experți care nu au lucrat uh, în acest domeniu. E un subiect îngrijorător și pentru viitor. Și doamna Gerling a uh, menționat conflictul cu legislația generală privind alimentele. Vă pot spune că astăzi am primit un mail cu privire la glifosat de la cineva care uh, spune că se ocupă de combaterea speciilor invazive și ne spune să nu interzicem această substanță, pentru că este singurul uh, instrument pe care îl avem pentru a combate speciile uh, uh invazive. În Irlanda există o buruiană japoneză, o specie invazivă, care nu poate să fie combătută decât uh, cu glifosat. Am văzut un documentar aseară uh, pe uh, BBC în legătură cu efectele cancerigene Uh, sigur, uh, poate, uh, glifozatul poate să genereze cancer la sân, dar nu ar trebui să interzicem așa paușal folosirea lui. Dezbaterile noastre nu fac decât să oglindească tensiunile pe acest subiect, cât de politic a devenit el. Cei care folosesc produsele de protecție a plantelor se întreabă cum vor face agricultură pe viitor doresc să opteze pentru soluții alternative dacă sunt eficiente și mulți fermieri își schimbă tehnicile agricole, dar din dezbaterile noastre de la Parlament au impresia că e totul sau nimic și cred că trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu mesajul pe care îl transmitem. Pentru că uh, aceste metode au funcționat și dacă vrem să găsim noi metode, atunci trebuie să găsim uh, alternative uh, pentru a combate uh, bolile și dăunătorii la plante. Din propria mea experiență știu că tot mai puține persoane își doresc să lucreze în agricultură și deci avem o problemă în legătură cu uh, renoirea generațiilor. Deci mulțumesc colegilor care s-au uh, ocupat uh, de acest document al meu, este cu postituri colorate, dar în orice caz sper ca observațiile colegei uh, Gerling să fie incluse. Ea cunoaște domeniul, s-a ocupat foarte bine de el, mult mai mult decât mine și când vorbește, vorbește vocea autorității și a rațiunii și deci contribuția este foarte importantă la raport. Doamna Hoș, mulțumesc uh, foarte mult, mulțumesc și eu raportorilor uh, care într-adevăr au uh, depus o muncă gigantică. Există atâtea păreri atât de diferite și e foarte greu să ajungi la un numitor comun. Mă surprinde faptul că în această dezbatere astăzi, după o jumătate de an de activitate a comisiei noastre, discutăm exact ca la început. Cei care au îndoieli în legătură cu sistemul, Uh, sunt uh, ideologii și cei care uh, susțin uh, această agricultură bazată pe uh, pesticide sunt uh, cei care uh, sunt cu picioarele pe pământ, care au o uh, legătură cu realitatea, iar ceilalți sunt desprinși de realitate. Eu sperasem că am făcut ceva progrese de la începutul uh, mandatului. În calitate de raportor, colegul Linț a spus că uh, trebuie să ne orientăm pe viitor. Pe de altă parte, s-a vorbit foarte mult de principiul precauției, însă uh, nu putem vorbi de o contradicție uh, lumea științifică nu este întotdeauna la unison și cei care au uh, îndoieli în legătură cu procedura de autorizație, tocmai pentru că există probleme pentru sănătate, sunt cei care au studiat studiile, studiile disponibile, se bazează pe date științifice și au ajuns la o astfel de concluzie. Și transparența, deci chestiunea transparenței, uh, colega Rivasi a, Rivasi a vorbit foarte bine despre acest subiect. Problema transparenței este foarte importantă. Uh, există uh, uh, cercetători care doresc să se ia decizii uh, în funcție de principiul precauției, dar trebuie să vedem cum au fost făcute studiile respective, când, când au fost comandate de cine, dacă toate concluziile studiilor sunt pertinente. Deci cred că, într-adevăr, problema transparenței este foarte importantă pentru că cu toții știm foarte bine că în lumea științifică există studii care depind foarte mult rezultatele lor, depind de felul în care se pune întrebarea cine a fost cercetătorul, cui îi apare aparține, ce interese servește și așa mai departe. Și cred că uh, în acest raport putem face un pas înainte și, așa cum spunea și președintele uh, înainte, trebuie să încercăm să îmbunătățim situația pe care o avem în prezent și uh, în acest sens ar trebui să depunem eforturi și să nu rămânem fiecare în, pe pozițiile ideologice. Aș dori să mai fac o observație mm, în legătură cu aceste specii invazive. Și noi avem această problemă. Uh, dar uh, problema este că glifosatul este folosit în cantități foarte mari. Uh, în Statele Unite s-a dezvoltat rezistența și deci nu mai pot fi stârpite aceste buruieli. Deci, dacă tratăm aceste specii invazive cu un singur pesticid, și asta pe termen lung, atunci trebuie să ne gândim și ce s-a făcut uh, în trecut, uh, să vedem cum s-a ajuns la rezistență pentru a nu avea acest uh, un ciclu vigios, vicios aveți pe deplină dreptate atunci când spuneți că protecția plantelor trebuie să fie discutată amplu. Da, într-adevăr, uh, când spunem de protecția plantelor, nu vorbim doar despre pesticide. Nu doar pesticidele sunt produse fitosanitare, trebuie să folosim și alte metode, ecolo- uh, deci um, agricultura ecologică. Uh, trebuie să investim în cercetare în acest domeniu și nu putem spune că Uh, avem un pesticid la care uh, există rezistență și are efecte uh, nocive și apoi trebuie să găsim un alt pesticid să-l înlocuiască. Trebuie să revizuim sistemul și avem foarte multe de făcut și sper că prin acest raport să facem un pas înainte în direcția cea bună, respectiv să investim în cercetare alternativă și să revizuim sistemul pentru că, într-adevăr, sistemul acesta nu este de viitor și ar trebui să fie exact pe invers. Mulțumim, doamna Hoibuș, are acum cuvântul din nou doamna Dornano. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte, precum mulțumesc și coraportorilor pentru întreaga lor activitate pe acest dosar. Reamintit-o în nenumărate rânduri, chestiunea pesticidelor este, merge mână în mână cu cea a alternativelor în materie de substanțe, dar și în materie de modalități de producție agricolă. Apărătorii, dar și detractorii pesticidelor sunt de acord într-o privință, și anume cele două subiecte sunt strâns legate. Pare foarte greu să um, dai la o parte aceste subiecte, și anume ce vrem să se regăsească în uh, farfuria noastră, ce fel de model agricol ne dorim unul ca PAC sau unul care vede drept prioritate absolută protecția sănătății și a mediului. Aceste întrebări sunt extrem de importante. Dacă avem un model prost, de ce să nu-l schimbăm? Acesta este scopul nostru aici, să găsim astfel de răspunsuri atât de importante. Mulțumesc, dau acum cuvântul Comisiei. Domnul Klaus Berend de la DG Sănătate. 8, maximum 10 minute, vă rog, de intervenție. Vă mulțumesc, domnule președinte, precum mulțumesc și comisiei dumneavoastră de a ne fi permis să ne exprimăm în privința amendamentelor depuse. Acestea sunt în număr foarte, foarte mare, așadar este imposibil să comentăm pe marginea tuturor, drept pentru care voi spicui câteva aspecte vizate de aceste amendamente. Nu îi invidiez nici de cum pe raportori pentru sarcina de a încerca să reconcilieze toate aceste puncte de vedere. Pentru că de multe ori ele mm, uh, merg în direcții complet opuse pe același subiect. Deci, uh, mult succes celor doi raportori. Suntem de acord, așa cum am spus și la reuniile precedente, că, în general vorbind, sistemul de autorizare a pesticidelor este unul dintre cele mai stringente, dacă nu chiar cel mai stringent la nivel mondial. Dar, evident, mai este loc și de îmbunătățit acest sistem și tocmai de aceea am lansat evaluarea REFIT, tocmai pentru a identifica acele domenii în care se, este nevoie de îmbunătățiri și, de asemenea, și în ceea ce privește punerea în aplicare. Apoi va trebui, da, să ne punem, uh, să ne ocupăm și de punerea în aplicare. Însă unele dintre modificări ar putea să ceară, de fapt, modificări ale legislației. Ori acest lucru nu va putea să mai fie făcut în decursul mandatului actual al Comisiei. Uh, vis-a-vis -vis de ce spunea doamna Guteland, Uh, privind directiva privind utilizarea durabilă și punerea în aplicare acesteia. Aveți întru totul dreptate. Acest cadru al pesticidelor în Uniunea Europeană nu vizează doar sistemul de autorizare, ci și util, uh, utilizarea durabilă și deci directiva. Deci statele membre trebuie să creeze sistemele la nivel național în această privință. Unii dintre deputați par să sugereze că Comisia Europeană nu aplică suficient principiul de precauție. Noi nu suntem neapărat de acord. De curând, Curtea de Justiție a confirmat faptul că o serie dintre acțiunile Comisiei, tocmai în această privință a principiului de precauție, erau uh, justificate și e vorba despre restricțiile privind neonicotinoidele. Cred că doamna Rivazi a spus că noi aprobăm uh, unele substanțe în ciuda unor lacune în privința dovezilor științifice. Nu, lucrurile stau exact pe dos, lucru de altfel dovedit de acțiunile recente ale Comisiei. Deci da, Comisia aplică principiul de precauție acolo unde se justifică acest lucru. Suntem într totul de acord cu faptul că este nevoie de mai multă transparență și cu apelurile în acest sens în evaluarea de risc. Și cred că spunea doamna Gerling că există o propunere pentru Um, legislația alimentară generală, tocmai care merge în această direcție și tocmai pentru a răspunde inițiativei cetățene, cetățenești europene în privința glifozatului, în care s-a tot cerut un plus de transparență. În această dimineață, precum bine știți, Comisia ENVI s-a ocupat de această propunere și a votat amendamentele Comisia, comisarul Andriukaitis a, a mm, încurajat din nou instituțiile să lucreze cât mai rapid pe acest dosar, astfel încât acesta să poată fi finalizat până la finele mandatului actual. Da, studiile trebuie publicate pe deplin la începutul procesului și apoi pe întreaga perioadă informațiile EFSA trebuie să fie făcute publice. Au fost și o serie de observații formulate astăzi, precum și în amendamente, cum că ar trebui să fie implicată mai mult EFSA și să se facă mai, o mai multă evaluare la nivel european în ceea ce privește produsele fitosanitare înainte de autorizare. Acest lucru deocamdată se face la nivelul statelor membre. Nu este prima oară că se discută despre acest lucru în Comisia Mediu, însă, așa cum spunea doamna Guteland, dacă ne mișcăm în această direcție, atunci va fi nevoie să uh, existe și resursele pe măsură. În, cu resursele actuale nu se, va putea lua, nu se vor putea lua la mână toate evaluările, pentru că e vorba despre mii și mii pe piață. În amendamente de mai multe ori uh, s-a vizat și uh, numirea statului membru raportor atunci când e vorba de reînnoirea autorizării, precum și faptul că se numește în mod sistematic un alt uh, stat membru decât primul. Ei bine, în ultimul program al Comisiei, care vizează 66 de substanțe, ale căror aprobări vor um, expira între 2022 și 2024, în marea majoritate au fost numiți alți raportori decât la prima evaluare. Da, nu facem la în 100% dintre cazuri acest lucru, însă multe state membre au, refuz, au refuzat să devină stat membru raportor pentru substanțe active uh, pentru care nu aveau uh, autorizații pentru um, teritoriul național. Deci acest lucru îngreunează schimbarea de fiecare dată a statului membru raportor. De asemenea, de mai multe ori s-a vorbit despre autorizațiile de urgență și articolul 53. Suntem de acord cu preocupările pe care le împărtășim de în ceea ce privește acordarea mult prea adesea a uh, acestui lucru, precum și cererea avizului din partea EFSA și a justificărilor din partea statelor membre pentru uh, autorizații, mai ales în ceea ce privește neonicotinoidele. Iar uh, și încă dezbatem la nivelul comisiei pentru a vedea cum vom putea face pe viitor. Mai mulți au cerut, uh, au subliniat nevoia faptului că uh, fermierii au nevoie de uh, instrumente la îndemână și de produse cu un risc scăzut. În programul de lucru am încercat să definim acele activități care ar veni în ajutorul acestei idei în conformitate cu viziunea grupului de lucru al Consiliului. Programul de lucru a fost convenit la Consiliul Agri Pescuit în 2016. Noi suntem aproape de finalizare cu toate aceste elemente. Chiar săptămâna trecută am avut discuții intense cu experții din partea statelor membre pentru o mai bună adaptare a cerințelor legate de date pentru microorganisme și alte substanțe microbiologice, dar nu e ușor de ajuns la o poziție comună în acest sens. Mai mulți colegi mai mulți dintre europarlamentari au vorbit despre importuri și aplicarea unor standarde echitabile în privința produselor interne și celor importate. Trebuie să se asigure același nivel de protecție, acesta este clar, și pentru produsele importate, ca și pentru cele produse în, la nivel european. EFSA evaluează cu foarte mare atenție importurile din acest punct de vedere. În încheiere, Așteptăm cu nerăbdare raportul final pe această chestiune, pe care îl vom evalua cu foarte mare atenție și de care vom ține seama atunci când ne vom uh, redacta noi raportul final pe Refit și vă stăm la dispoziție dacă aveți nevoie de lămuriri. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc, domnule Brent, pentru prezentarea dumneavoastră. Îi voi da cuvântul domn doamnei Conetca. După care voi da cuvântul celor doi coraportori pentru a răspunde discuțiilor de până acum și declarațiilor comisiei. Oricum, vă mulțumesc tuturor pentru implicarea dumneavoastră și care ne va duce pe ultima linie dreaptă a acestui dosar. Vă mulțumesc, da. Voi da cuvântul uh, domnului Norbert Lenz, întâi primul raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou voi încerca să nu vorbesc prea mult. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră și atunci, bineînțeles, ne vom concentra pe cele ce le-am auzit aici și ce vă spuneam astăzi. Ne dorim să ajungem la un compromis, un compromis care să fie acceptat de cât mai multe lume de aici să ne îndreptăm spre acel ideal comun în această săptămână. Vreau să-i mulțumesc Comisiei că a menționat câteva aspecte pe care le amintiseră colegii mei. Ne-a spus care ar fi consecințele unora dintre amendamentele noastre și unora dintre amendamentele de compromis, care ar putea să fie aceste consecințe dacă textul va rămâne ca atare. Pe anumiți termeni centrali, vedem că există interpretări foarte diferite, de exemplu la principiul precauției, dacă e să îl folosesc pe acesta. Cred că ar trebui să încerc, dacă ar fi să încercăm să definim aici principiul precauției, ne-ar lua cu siguranță o lună de discuții aprinse. și, bineînțeles, e un lucru care se întâmplă și în practică. Colegei din Colegii Hoibuch, ea își spune următoarele. Din nou s-a discutat despre studii, studii care sunt lăsate la o parte. Trebuie să vă reamintesc că avem un proiect comun de raport și că în fiecare dintre amendamentele de compromis există un registru privind studiile. Ne ocupăm de acest subiect și nu e nevoie să se publice totul de la început, toate tipurile de avize științifice, pentru că altfel, astfel nu vom ajunge la un sistem îmbunătățit. Nu am mai avea o industrie în Europa care să fie implicată în procedura de autorizare. Dacă nu ar mai exista niciun fel de interes în acest sens. De aceea eu cred că noi am reușit să găsim echilibrul de care era nevoie în text, dar bineînțeles vom mai prelungra. Intervine aici compromisul 18. Ne dorim să prelucrăm textul astfel încât să fie unul bun. Le mulțumesc tuturor colegilor care și-au clarificat din nou prioritățile acum, acelora care ne-au spus foarte clar care sunt uh, amendamentele lor cele mai importante. Cât despre procedură, aș dori să mai menționez un lucru. Noi, raportorii, nu ne gândim să încercăm să prelucrăm cât mai multe în amendamentele de compromis și că nu vom ține cont de anumite dintre amendamente, pentru că așa vrem noi. Nu, aceasta e procedura. Am făcut această împărțire tematică a amendamentelor și de aceea am venit cu aceste amendamente de compromis. Bineînțeles că fiecare grup politic poate după aceea să solicite voturi pe părți și vom discuta și acest aspect în discuția noastră finală. Altfel, nici nu am fi putut să avem o procedură utilizabilă. Nu înseamnă că dacă un amendament nu se regăsește într-un amendament de compromis, nu a fost preluat acolo, nu înseamnă că conținutul acestui amendament nu a fost luat în considerare. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum dau cuvântul coraportorului domnul Stas. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au intervenit în dezbatere și nu în ultimul rând să-i mulțumesc și comisiei care ne-a oferit o bună privire de ansamblu. I-am auzit și pe colegii care nu sunt raportori din Umbra, am auzit intervenția doamnei Guteland din, din partea S și D, comentarii pozitive. Ce ne-a spus dumneaei la final? Ne-a spus că regretă faptul că nu există un compromis în ceea ce privește perturbatorii endocrini. Aceasta a plecat, însă colaboratorii, colaboratorii săi sunt aici. Ați, ați putea să îi spuneți că la compromisul 5 este abordat acest subiect, criteriile care apar acolo, la amendamentul 5. Pentru doamna McIntyre și doamna Hazekamp, nu vă văd în sală, însă sper că colaboratorii dumneavoastră sunt aici. Ne vom reîntâlni la întâlnirea raportorilor din umbră. Apoi am existat un comentariu făcut mai degrabă, da, un comentariu, nu o întrebare. Nu cred că ne-ați spus foarte multe despre amendamentele de compromis. Dacă vă uitați la listă, lista de amendamente pe care le-am acoperit în amendamentele de compromis, atunci ați putea vedea că secretariatul ne-a ajutat foarte mult cu munca noastră. Mai trebuie să redacteze și lista de vot și va trebui să vedem cine va semna amendamentele de compromis, care, vor, care sunt acoperite, care nu sunt acoperite, ce trebuie să se voteze separat. Și doamna Donanu ne vorbea despre toate acestea. Spunea că nu apare nimic acolo despre albine și polenizatori în ultima secțiune avem asemenea trimiteri și la albine și la polenizator. Există un capitol pentru acestea prin amendamentul 51 și impactul pe care îl au neonicotinoidele. Ne vorbeați despre importuri. Aici ne-a răspuns deja comisia și ne-a spus că, într-adevăr, importurile de alimente, de animale sunt reglementate. Vedeți ce apare la noi în amenamentul 49, acolo am încercat să includem asemenea puncte. Colegii verzi, bineînțeles că au avut ocazia deja să discute cu mine în cadrul grupului nostru mai pe larg, așa că nu cred că trebuie să reau comentariile făcute de ei. Eu sper că vom reuși să progresăm la reuniunea coordonatorilor din umbră și cu siguranță secretariatul va avea timp să redacteze o bună listă de vot și vom avea un vot bun în decembrie. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimați colegi! Le mulțumesc tuturor acelora care au rămas cu noi până la final și mult succes la ora 5 la reuniunea coordonatorilor. Un ultim punct de pe ordinea de zi vă spun că vom vota la PEST la data de 6 decembrie. În sesiunea plenară vom vota în ianuarie 2019 și sper că totul va fi așa cum ne dorim. Vă mulțumesc tuturor, ne revedem săptămâna viitoare, la data de 6 decembrie, când vom vota.